Uh, dimensiunea industriei acesteia la nivel european. Uh, domnul Cavada ne spunea asta. Există o mulțime de creatori uh, și o mulțime de creație în Uniunea Europeană. În directiva aceasta Tocmai despre asta vorbim, despre pluralism, despre diversitate. Directiva aceasta creează un fel de mediu echitabil care obligă platformele să uh, Uh, respecte autorii și jurnaliștii și, uh, de asemenea, directiva vine cu un cadru juridic stabil, așa cum nu a mai existat uh, niciodată. Se recunoaște importanța creației, este protejată creația, genul acesta de protecție este necesar, nu protecția, nu trebuie să acordăm protecție marilor capitaliști care ne jegmănesc. Urmează domnul Șoltes, un minut ta wersja dyrektywy nadal. Mulțumesc. Această directivă nu ar face decât să aplice o cenzură, e uh, o ingerență în afacerile statelor membre. Ce vrem să facem noi aici? Nu are niciun rost să încercăm să convingem Parlamentul, deoarece mulți vor vota împotriv oricum. De aceea eu mă adresez cetățenilor europeni. Dacă nu vreți să pierdeți ce vă mai rămâne din libertatea actuală, încurajați-vă guvernele să iasă din Uniunea Europeană. Aceasta este soluția. Urmați calea britanicilor. După Brexit să vină Polexit și alte ieșiri. Trebuie să ieșiți din acest monstru birocratic uh, care a ajuns să fie Uniunea Europeană. Haideți să creăm o adevărată Uniune a națiunilor europene, să o luăm de la capăt. Aceasta este soluția. Și sper ca Dumnezeu să vă ocrotească și să nu permiteți să fie aleși în continuare deputații care vor vota pentru acest text astăzi. Domnul îți doresc chiar un cartonaș albastru pentru noastră, domnule Solte, că acceptați? Acceptați întrebarea respectivă din partea domnului Stroievski? Da. Mulțumesc. Ați spus că vă opuneți acestei directive. Vă opuneți uh, ideii de a-i remunera pe cei din domeniul culturii și vă doriți ca Polonia să iasă din Uniunea Europeană. Sunteți de asemenea liderul partidului care are ca principal scop ieșirea Poloniei din Uniunea Europeană? Sir, before you answer înainte de a răspunde, vă spun că mai aveți încă un cartonaș albastru din partea domnului Cavada, căruia îi dau cuvântul. Foarte pe scurt, doamnă președinte. L-aș întreba pe colegul meu, care e foarte convingător în legătură cu ideea de a ieși din Europeană, de ce dumnealui se încăpățânează să vină aici, dat fiindcă suferă atât de mult. Eu n-am ascuns nimic. Vă rugăm să vă folosiți microfonul, spune doamna președinte. Please press the microphone. Aprindeți-vă microfonul, vă rog. Da. Am spus-o în public și aici, în Parlamentul European, în urmă cu o lună și ceva, dacă nu mă înșel, am spus că eu sunt pentru ieșirea Poloniei din Uniunea Europeană și susțin și ieșirea altor țări din Uniunea Europeană pentru a crea o nouă Uniune. Nu acest leviatan birocratic pe care îl cunoaștem în ziua de astăzi și care nu face decât să-și poarte de grija propriului interes. Dar nu vă înțeleg prea bine uh, întrebarea. Am spus-o, am spus-o și în Polonia. Eu voi face tot posibilul pentru ca Polonia să iasă din Uniunea Europeană. Și referitor la Parlamentul European, m-am explic, exprimat foarte clar până acum, dacă Uniunea Europeană nu se schimbă, trebuie să o părăsim. Și ceea ce s-a întâmplat și ce se întâmplă acum cu această directivă și cu alte texte legislative care au fost adoptate recent, ne arată că Uniunea Europeană apasă pe accelerator, însă merge în direcția contrară, nu unde ar trebui să meargă. Deci de aceea trebuie creată o nouă Europa, deoarece actuala Europa a ajuns să fie un monstru care uh, Uh, nu își vede decât de propriul buric. Microfonul este întrerupt. Acum, domnul Salini. Eu... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu trebuie să mulțumesc în primul rând domnului Axel Voss pentru munca excepțională pe care a condus-o până astăzi. Aceasta ar putea să fie considerată poate bătălia cea mai importantă din întregul mandat pe care îl încheiem în curând. Pentru că Europa înseamnă creativitate, înseamnă locuri de muncă, înseamnă artă. Și motivul pentru care această bătălie importantă este pentru că apără Europa pe care o iubesc europenii și pentru că tocmai apără tot ceea ce înseamnă ea. Colegii care se exprimă împotriva directivei ar trebui să evalueze corect. Dacă platformele internet doresc să încaseze miliarde de dolari din publicitate, trebuie să recunoască valoarea muncii celor care a făcut reușit să contribuie la acele conținuturi. Trebuie să ne luptăm măcar ca să evităm ca pe Google să fie publicitate, pentru că astfel discuția ar fi mai echitabilă. Și doamnă Reda, dumneavoastră ați vorbit de tineri, printre care sunt uh, tineri care astăzi sunt plătiți 3 euro pentru un articol uh, pentru, de o mare calitate și în același timp platforma nu plătește drepturile de autor. Dacă vreți să-i apărați, apărați drepturile de autor. For one minute. Un minut are cuvântul domnul Gramaticakis acum, vă rog. Η μάχη για τα πνευματικά δικαιώματα ξεκίνησε ως μια τεχνική συζήτηση. Discuția pe marginea dreptului de autor a început uh, cu o discuție tehnică sau a început prin a fi o discuție tehnică, dar această discuție a ajuns la esența Europei, la cultură, la patrimoniu. Se dorește asigurarea supraviețuirii pe viitor a autorilor. Dar mai mult decât atât, iată, discuția aceasta dovedește că Uniunea Europeană are curajul de a da piept cu mari giganți digitali și cu campaniile lor de dezinformare. Nu înțeleg de ce există colegi care nu înțeleg asta. După ani și ani de zile de negocieri, după cinci voturi în plenară, după nu știu câte runde de negociere tripartită, avem acum în fața noastră cel mai bun rezultat cu putință. toate organismele importante care îi reprezintă pe autori, pe creatori, susțin acest text de directivă. Dați-mi voie să le cer tuturor colegilor care își doresc un uh, internet liber și echitabil să susțină rezultatul uh, negocierilor tripartite. Este un rezultat bun pentru viitorul uh, Europei, este bun pentru uh, viitorul nostru al tuturor. Domnul Suric, un minut. Actualna smer... Mulțumesc, doamnă președinte. Această directivă va fi, reprezintă o o restrângere a propunerii inițiale, mai ales dacă ne uităm la articolul 11 și 13. Uitați-vă la Wikipedia, de pildă. La articolul 11, totul va fi practic sub uh, incidența directivei. Chiar și uh, fragmentele mici de text pot fi incluse, dar ce înseamnă fragmente mici de text? Deci nu știm exact și nu există obligația ca platformele de social media să se asigure că nu sunt furate conținuturile. E ca și cum uh, l-ai face responsabil pe, pe proprietarul unei parcări de mașinile care pot fi furate acolo. Deci mulți au semnat această petiție uh, care a început în toamnă și mă mir să văd că e ignorată de către comisie. Eu sprijin amendamentele de ștergere articolelor 11 și 13 și v-aș îndemna să faceți la fel. Domnul Bogovici, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem cu toții dreptul să ne exprimăm liber pe internet, avem și dreptul de a fi protejați. Conținuturile culturale, jurnalismul independent, toate acestea sunt bazele societății noastre. Aceste dezbateri încearcă să arate că cele tipuri de drepturi se bat cap în cap, dar nu este adevărat deloc. Axel Foss a redactat un raport excelent, deja de 2 ani jumate lucrează la el. Noi ne-am concentrat pe cele mai mari platforme care încasează cele mai mari profituri și care nu împart aceste profituri cu autorii textelor. Dacă vrem un jurnalism independent Dacă vrem uh, o artă independentă, dacă vrem o industrie creativă independentă, trebuie să adoptăm această directivă. Ea nu va soluționa toate problemele pe care le avem cu GAFA, dar va apăra cultura, creația și de aceea eu voi susține această directivă. Mulțumesc! Thank you. One... Mulțumesc. Acum domnul Blanco Lopez, un minut. Gracias, señora. Mulțumesc, doamnă președinte Nimeni nu vrea să pună capăt libertății pe internet. Internetul nu are cum să fie însă un teritoriu fără nicio lege. Nu pot fi exploatate conținut. Nu, pot, nu există conținuturi care să fie exploatate dacă nu avem creator și nu există creator fără o remunerare corectă. Această directivă încearcă să corecteze aceste dezechilibre pentru a oferi o putere mai mare creatorilor, pentru a reechilibra lanțul valoric. Și eu nu înțeleg cum cei care cică sunt de stânga uh, pot să uh, apere platformele și nu redistribuirea bogățiilor obținute de aceste mari platforme. Chiar nu înțeleg. Nimeni nu îngrădește libertatea de expresie, nu se, pune, nu se impune nicio obligație de monitorizare, de supraveghere. Meme, linkurile nu sunt în pericol. Această directivă e la înălțimea secolului 21 și oricum consolidează un lucru, libertatea de expresie, de creație și remunerarea corectă pentru munca făcută. Sir. Stimate domnule Blanco Lopez, două persoane vor să vă pună o întrebare cu cartonaș albastru. Le acceptați? Da. Domnule Rubic și doamna Matias? Aveți 30 de secunde fiecare. Vă mulțumesc. Vreau să-l întreb pe domnul Blanco Lopez dacă este adevărat că toți uh, utilizatorii non-comerciali vor fi eliberați de răspundere dacă vor încărca sau descărca de pe net? Madam Matthias. Doamna Matias. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să-l întreb pe colegul nostru care a spus că nu există creație dacă nu există remunerație justă pentru creatori. Aș vrea să-l întreb dacă dincolo de directivă, unde se vede foarte clar că dacă crede că în directivă va scrie că există remunerație justă pentru creatori. Eu văd doar cenzură, dar nu vreau, văd nimic despre remunerație. Vă rog frumos să ne citați articolul în care scrie așa ceva. De reechilibrar la cadena. Se dorește o reechilibrare a lanțului valoric. Marile platforme trebuie să contribuie cu o remunerație corectă la adresa creatorilor. Deci trebuie plătită creația. Nu e vorba de exploatare aici. De aceea, repet, nu înțeleg cum anumite voci de stânga susțin ca cei puțini să aibă de câștigat în detrimentul creatorilor din țările noastre. Nu știu dacă i-ați răspuns domnului Rubic la întrebare, de fapt. Domnule Rubic, domnul Rubic avea și el o întrebare. Nu-i răspundeți? El deja și-a pus întrebarea. Îi răspundeți și domnului Rubic, vă mai aduceți aminte ce v-a întrebat? Poate, domnule Rubic, ați putea repeta. Vreau să-l întreb deci pe domnul Blanco Lopez dacă este adevărat că toți utilizatorii non-comerciali sunt eliberați de răspundere și că de aceea industria uh, de încălcarea nu va mai uh, plângerile nu vor mai putea să fie exprimate uh, în temeiul dreptului de autor, ci că va trebui să treacă totul prin platforme. Nu, nu cred că Nu, nu cred că e așa. We move now to our next... Cem acum la următorul vorbitor, domnul Fisa Saisela. Alo. Mulțumesc, domnul președinte. Eu cred că s-a ajuns la un text echilibrat care ține cont de interesele tuturor părților, însă referitor la lumea sporturilor, uh, din păcate, nu s-a inclus o trimitere specifică la drepturile organizatorilor de evenimente sportive, conform amendamentului la articolul 12 original, care a fost aprobată cu 400 de voturi aproape în plenara din septembrie. Deși am, am solicitat să se includă un considerat cu privire la sentința Premier League Murphy, care stabilea ca statele membre să-și poată proteja evenimentele sportive și se spunea că uh, trebuie analizat regimul de protecție de către Comisia Europeană, deci din păcate Comisia Europeană a optat doar pentru o declarație generală pe acest subiect. E important să se recunoască drepturile creatorilor, dar la fel de important este să se recunoască drepturile organizatorilor de evenimente în legătură cu acele evenimente sportive. Eu voi vota pentru acest text, însă cred că e absolut necesar să protejăm drepturile creatorilor în Uniunea Europeană. Doamna Regner are cuvântul acum un minut. Mulțumesc. Despaterea dovedește că da, nu suntem uh, de acord pe toate subiectele, dar uh, parlamentarii, iată, pun la, la suflet subiectul acesta. În momentul de față, internetul nu mai este echitabil. Există companii mari care câștigă o grămadă de bani, uh, în detrimentul uh, autorilor sau creatorilor. Ei bine, tocmai acești autori, creatori, cei care nu fac bestselleruri, trebuie să fie protejați de către noi. Internetul nu trebuie să fie distrus, dar uh, drepturile de autor trebuie să fie adaptate sferei digitale. Nu sunt de acord ca drepturile uh, creatorilor și uh, artiștilor să fie impuse doar de către platforme. Dar propunerile făcute în această directivă, din păcate, merg în direcția creierii de filtre. Eu întotdeauna mi-am dorit ca cei vulnerabili să fie protejați, ei să primească remunerația potrivită și iată de ce sunt uh, dezamăgită de rezultatul final, care nu are nimic de a face cu cele votate de noi la jurii. Trecem acum la procedura catch the ai primul vorbitor, un minut, doamna Șoidrova. Să udeleni slova, Mulțumesc. Domnilor și domnilor, în primul rând, Aș vrea să-i mulțumesc domnului Axel Foss, raportorul, pentru munca lui grea și pentru curajul de care a dat dovadă, deoarece a trebuit să ne confruntăm cu o campanie foarte virulentă. Eu voi vota pentru, deoarece cred că acest compromis um, echilibrează interesele platformelor și um, interesele autorilor, um, autorilor, mă scuzați, uh, editorilor și ale utilizatorilor. Nici o platformă. Uh, avem articolul 13, care, iată, a creat atâtea probleme și a devenit un simbol al mișcării anticenzură, însă acolo nu se stabilește decât o remunerare a creatorilor. Deci cum altfel să te asiguri că acești uh, creatori vor fi plătiți. E vorba despre noi, uh, consumatorii până la urmă. Deci pe internet trebuie să existe opere de calitate, de aceea trebuie să votăm pentru. Doamna Cuneș nu are un cartonaș albastru. De obicei nu acceptăm la cash de însă o vom face acum, în mod excepțional. Doamna Șodor, vă sunteți de acord? Da. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să întreb pe doamna Șoidrova. Dumneavoastră vorbeați despre o campanie aici uh, virulentă, dar ce credeți despre faptul că anumiți editori din Cehia au amenințat jurnaliștii, de pildă. Le-au spus că cei care vă vor ta da pentru protejarea intereselor jurnaliștilor uh, vor avea de suferit. Ce campanie e asta? Nu e decât o negociere până la următor, o aici. Suntem pur și simplu de părere diferită. Že to, co, čeho si vážím na celé té diskuzi, eh, tak je otevřenost. Mulțumesc. Ceea ce contează în această dezbatere e să avem un proces decizional deschis, transparent și democratic. Dacă vă lăsați șantajați, atunci e problema voastră. Eu nu uh, renunț, uh, nu capitulez în fața acestor manipulări și a șantajului. Trebuie să ajungem la o soluție care va fi bună pentru utilizatori, pentru creatori. Nu trebuie să capitulăm în fața manipulării și a blocajelor. Domnul uh, Aguilar. După aproape trei ani de lucru, ar fi rezonabil să ajungem la o concluzie proporțională, echilibrată și corectă. Însă nu e posibil ca Parlamentul European să nu-și facă treaba și să protejeze drepturile fundamentale. Libertatea de expresie e fundamentală, să la fel, pe picior de egalitate, e și libertatea de creație artistică, literară, dincolo de cea științifică și tehnică. Asta apare în Constituția Spaniei și în Carta Drepturilor Fundamentale, iar Parlamentul European trebuie să-i protejeze pe cei mai vulnerabili și fără nicio îndoială, lanțul, pe lanțul valoric, artiștii și creatorii sunt pe poziția cea mai slabă. Platformele ne atacă drepturile, fac trafic cu informațiile, cu datele noastre, organizează campanii masive cu troli care încearcă să amenințe și extorsioneze Parlamentul European și eurodeputați în mod individual pentru luarea unei decizii. Vestea cea bună e că după această directivă va exista în continuare internetul și libertatea de expresie, însă vom avea o protecție mai mare în fața acestor platforme. Deci cei care sunt mai vulnerabili în lanțul valorii vor fi mai protejați. Domnul Mourinho Pinto are cuvântul acum. Doamnă președinte, dragi colegi, eu înțeleg uh, poziția GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon și toate platformele americane uh, E clar că sunt împotriva acestei directive, înțeleg, pentru că ele le amenință, uh, această platformă amenință, această legislație amenință toate profiturile pe care le fac în Europa, pentru că of, unii uh, producători, uh, jur, ziare sau autori le oferă gratis toate conținuturile. Înțeleg că doamna Reda este împotrivă, pentru că dumnealei este pentru o generalizare a pirateriei și de aceea partidul pe care, la care aparține dumneai se cheamă Partidul Piraților, adică un partid împotriva drepturilor de autor. Eu înțeleg că extrema dreaptă, o parte din ea, este împotriva acestei directive din motive evidente, pentru că sunt împotriva Uniunii Europene. Ceea ce nu înțeleg este însă că deputați, colegi care în țările lor tot vorbesc pentru a apăra cultura națională și cultura europeană să fie împotriva acestei directive. Mulțumesc! Domnul Pimento Lopez are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Asistăm aici la o luptă între giganți care nu are legătură cu prezervarea drepturilor creatorilor, utilizatorilor. Ceea ce se discută aici, de fapt, e repartizarea profiturilor care provin din diseminarea conținuturilor, care nu are legătură cu remunerația creatorilor. Pentru ei va rămâne inegalitatea și dependența, precaritatea. Dacă se utilizează filtrele, se va condiționa libertatea creativă, libertatea de exprimare, libertatea de presă și se va cenzura cultura. În același timp, se va stimula o concentrare a monopolurilor în sectorul digital. Se va normaliza cultura și se va norma. Dacă vrem o astfel de propunere, trebuie să înțelegem că nu vom putea garanta o justă remunerare pentru operele pe care le oferă acești autori. Aceasta trebuie să fie compatibilă cu diversificarea culturii, cu democratizarea, cu o amplă diversificare a conținuturilor, fără filtre, fără cenzură. Și aceasta necesită tocmai ca platformele să să înceapă să redistribuie toate profiturile pe care le fac ei și cu creatorii. Mulțumesc! Virkunen, Doamna Virkunen, un minut. Arvoisa puhemies, tämä tekijänoikeusdirektiivi ei Mulțumesc, doamnă președinte. Directiva aceasta privind drepturile de autor uh, nu e neapărat perfectă, dar e rezultatul uh, a cinci ani de negociere și a unor compromisuri. Vreau să-i mulțumesc lui Axel Foss pentru toate eforturile depuse și pentru atingerea acestor compromisuri. E important să garantăm drepturile celor care produc aceste opere. Stimată doamnă, v-am ruga să începeți din nou, să vedem dacă de data aceasta interpretarea funcționează. Doamnă președinte, Directiva aceasta privind drepturile de autor nu e uh, perfectă, dar e până la urmă rezultatul a 5 ani de uh, negocieri și este un compromis. Vreau să-i mulțumesc lui Axel Voss și tuturor celor care au uh, participat la aceste eforturi. Vreau să le mulțumesc pentru rezultatele obținute. Trebuie să ne asigurăm că până și în era digitală creatorii sunt protejați. Este un principiu pe care nu putem să-l dăm la o parte. E important să știm că directiva aceasta privind drepturile de autor nu încalcă libertatea de expresie, uh, nu creează blocaje sau filtre, ci directiva aceasta se asigură că platformele acelea care promovează uh, diversele conținuturi care sunt protejate de drepturile de autor își asumă responsabilitățile. Mulțumim, doamna Gebhardt. Mulțumesc, doamnă președinte. Două motive pentru care nu trebuie să votăm cu această directivă. În primul rând, startup-urile nu sunt de fapt exceptate cu totul și după trei ani sunt obligate uh, să preia filtrele marilor întreprinderi. E vorba de un model lucrativ pentru întreprinderile mari americane și nu este ceea ce ne dorim, de fapt, pentru IMM-uri. Nici măcar scopul pentru care a fost elaborată această directivă la început, adică o bună remunerare a autorilor și a oamenilor de, din domeniul uh, industriei creative, nu se garantează, pentru că aceste drepturi sunt uh, diluate în considerente după aceea și nu cred că asta este ceea ce ne dorim. Noi ne dorim drepturi puternice pentru industria creativă și acestea nu sunt garantate prin directiva pe care o votăm, pentru că numai cei care lucrează pentru edituri sunt protejați și ceilalți care lucrează freelance nu au această protecție, ceea ce nu ne dorim, eu cred că e greșit. Mulțumesc! And this is the last speaker. Ultimul vorbitor la CHTI, doamna Costa președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi, europenii, trebuie să fim ambițioși, uh, să dăm de înțeles lumii că și actorii din sistemul digital nu au cum să calce în picioare drepturi, să prădeze munca altora, să o plătească uh, la un preț uh, scăzut. Are loc o mare campanie mm, și de intimidare la adresa reprezentanților cetățenilor europeni. Știm că noi încercăm acum să protejăm drepturile cetățenilor, dar platformele nu vor să facă decât uh, profituri mari de pe urma publicității, uh, folosesc ei datele și informațiile utilizatorilor. E vorba aici de o luptă pentru libertate, uh, civilizație și responsabilitate în sectorul cultural. Nu vă întreruperea, vă spunem doar că interpretii v-ar ruga așa să vorbiți puțin mai rar. Mai aveți de vreo 15 secunde, dacă aveți nevoie dacă vreți să le folosiți. E la latitudinea dumneavoastră, bineînțeles. Nu vă pot uh, auzi fără microfon. Mai aveți 15 secunde. Da, am o problemă, eu spuneam că e o bătălie pentru apărarea diversității culturale, a muncii culturale și creative. E vorba de pluralismul jurnalismului, de calitate aici. Apărăm milioane de locuri de muncă în domeniul artistic, al uh, cinematografiei. E vorba de supraviețuirea jurnalismului liber și uh, aprofundat. Vedeți ce campanii există de fake news. Mulți spun că limităm accesul la cultură. Nu e drept. Există derugări obligatorii pentru cei care nu au uh, scopuri comerciale. Deci ce s-a spus pe Wikipedia e o minciună. Erați pe listă, după aia nu mai erați, vă voi da cuvântul, după care unei persoane de la SND. Doamnă Ward, mă tem că atât de multe persoane au vrut să intervină, nu știu dacă ajung la dumneavoastră. Haideți să verific cu serviciile pentru a vedea dacă avem suficient timp. Știu cât de importantă e dezbaterea asta pentru toți colegii. Domnule Free. Domnule Faria, mulțumesc. Să nu uităm de ce a apărut această directivă. Pentru ca cei care uh, creează cultură să nu mai întâmpină atâtea greutăți în epoca internetului. Oamenii creatori trebuie remunerați pentru munca lor, deci chiar dacă să nu uităm că pirateria, contrafacerea sunt infracțiuni, chiar și în domeniul digital sunt infracțiuni la adresa legilor concurenței. E vorba de munca celuilalt care trebuie remunerată și același lucru e valabil și pentru jurnalism. Și de aceea trebuie să ne gândim la faptul că poate la un moment dat nu mai poți utiliza o imagine sau un text. Dacă cineva are dreptul să-și cesioneze drepturile respective pentru a fi folosite liber, va fi posibil, însă dacă uh,

semn că aceste articole care au fost uh, amendate de foarte mulți colegi și în comisia juri să fie votate. Înțeleg că se supără lumea dacă nu dau cuvântul, așa că vă rog să luați cuvântul. Președinte, e la terza volta intervengo în plenară sulla direttiva copyright. Mulțumesc. Nu e prima oară când vorbim despre acest lucru. Prima oară am spus să se întoarcă textul la comisie pentru a avea un mai mare echilibru. Și asta s-a întâmplat. Directiva copyright e necesară pentru a asigura remunerarea drepturilor de autor în lumea digitală. Inboxul meu e plin de e mail trimise de cetățeni europeni care uh, au uh, acționat la invitația marilor platforme care nu fac decât să țină morții și acum pentru uh, aș menține privilegiile stabilite în anii 2000, însă lucrurile s-au schimbat, internetul e în schimbare, deci trăim într-o lume virtuală, fără frontiere, deci nu putem limita internetul. Acordul la care s-a ajuns în trialog nu prevede cenzura, ci apără libertatea internetului, afirmă principiul responsabilității pentru platformele online uh, responsabilitate față de conținuturile pe care le publică. Doamna Aguilar Garcia are cuvântul acum. Mulțumesc. Iată că am ajuns practic la sfârșitul acestei dezbateri. Trebuie să vă spun că e o dezbatere foarte controversată, nu pentru că există opinii divergențe, lucru care e binevenit în orice dezbatere. E ciudat însă. Iată, vorbim despre o reglementare necesară, vorbim despre piața digitală. Însă văd cât de mult se aprind aici uh, spiritele. Pe mine mă cam miră de ce, deoarece există acum distorsionări pe piața unică digitală și prin această legislație vrem să reglementăm drepturile de autor și eu cred că s-a obținut un mare echilibru. Prin urmare, de ce ne opunem noi aceste reglementări? A reglementa nu înseamnă a interzice. Înseamnă pur și simplu să stabilești niște norme pentru ca toată lumea de pe această piață, inclusiv cea digitală sau pe cea financiară sau comercială, să știe care sunt regulile jocului. Doar despre asta e vorba. De aceea, haideți să votăm pentru acest text. Mulțumesc. Doamna Ward. Mrs. Ward. I speak as Labour's spokesperson îmi vorbesc în calitate de purtător de cuvânt al laburiștilor pe tema culturii la nivel european. Am lucrat în sectorul creator, am creat o mică companie digitală și în această calitate dați-mi voie să vă spun că este cea mai mare reglementare a domeniului de 15 ani încoace și uh, va fi uh, în favoarea sau va asigura uh, remunerarea echitabilă a autorilor în detrimentul platformelor care îi jegmănesc. În uh, momentul de față, drepturile alocate autorilor sunt uh, mai mult decât uh, limitate. Drepturile de autor însă se asigură că recunoașterea și plata și protecția autorilor sunt garantate. Stimulează investițiile în sectorul de autor și răsplătește creativitatea. Vreau să mulțumesc organizațiilor din Marea Britanie, vorbitoarea este întreruptă. Mulțumim, doamnă Ward, trebuie să ne rezumăm la asta și acum îi dăm cuvântul pentru a reacționa domnului vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Ansip. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor deputaților din Parlamentul European pentru această dezbatere. Foarte mulți deputați au vorbit astăzi despre filtrele de upload. Ca să fie clar, aceste filtre nu sunt menționate în textul directivei. Dar, după cum știm cu toții, ele sunt folosite deja de către platformele online. Așadar, dacă votați această directivă, ea nu va elimina ceea ce există deja, ci din contră. Va da cetățenilor dreptul să ceară un re-upload și să vor contesta eliminări de conținut pe care ei ar trebui să poată să îl încarce. Aceasta este o îmbunătățire majoră față de situația actuală. Votul pe directiva copyright este de fapt un mesaj al Europei către creatorii săi. E foarte simplu. Ne pasă de dumneavoastră și vrem să vă protejăm așa încât să vă puteți eh, continua contribuția prețuită față de cultura europeană. Cultura este ceea ce eh, susține societățile europene, este la sursa valorilor noastre și a inspirației noastre. Beneficiarii finale ai acestei directive vor fi chiar cetățenii europeni dar un mediu modernizat din punct de vedere legislativ uh, pentru utilizatori și pentru autori va îmbunătăți protecția lor și va garanta un jurnalism de calitate. Este vorba aici și de abilitatea Uniunii Europene de a aborda toate provocările importante și grele în domeniul legal care țin de internet. Înțelegem că există voci diferite și opinii diverse. Este normal să fie așa într-o dezbatere atât de importantă. Am ascultat diferitele opinii și respectăm toate opiniile exprimate aici. Cu toate acestea, noi considerăm că textul care a rezultat din trilog este echilibrat și respectă obiectivul nostru de a moderniza dreptul uh, de autor. Este foarte important să facem un pas înainte și să transformăm uh, legislația aceasta într-una pregătită pentru era digitală. Vă mulțumesc, domnule Fos, mulțumesc raportorilor din umbră, mulțumesc stimaților deputați. Thank you very much. Vă mulțumesc uh, și eu, domnule vicepreședinte ANSIP. Iar acum o să începem o perioadă de colaborare importantă. Îi dau cuvântul raportului domnul Fos. Mulțumesc, domnule președinte. Unele dintre intervențiile de astăzi dovedesc că s-a pierdut oareșcum dez- esența dezbaterii. Reforma aceasta nu va genera cenzură, reforma aceasta nu va limita libertatea legală de uh, expresie, reforma aceasta generează uh, siguranță juridică pentru autor și, uh, de asemenea, pentru utilizator, adică cetățeni. Google, Facebook, uh, uh, YouTube dezinformează, folosesc o groază de bani, bani pentru, a, pentru a influența opinia publică, arată cât se poate, cât de ușor este să fie instrumentalizați tinerii sau cât de ușor se lasă instrumentați tinerii se pune întrebarea în ce măsură democrația, principiul statului de drept pot să contracareze marile platforme. Vorbim aici despre proprietate, vorbim despre proprietatea intelectuală, vorbim în contextul acestei reforme și despre o remunerație echitabilă pentru autori. În momentul de față, noi putem, avem posibilitatea de a salva bunurile culturale europene, de a nu le lăsa în Uh, mâna marilor monopoliști. În momentul de față putem să le oferim protecția de care au nevoie autorilor europeni și tocmai de aceea, iată, vă rog pe toți să sprijiniți această propunere, care este până la urmă o reformă echitabilă și echilibrată. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Fos. Dezbaterea se încheie și uh, vom vota astăzi. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul domnului Coțolino pe tema Fondului European de Dezvoltare Regională și Fondul de Co- Fondului de Coeziune. Încep prin a-i da cuvântul raportorului, adică domnului Andreea Coțolino. Si, grazie. Dunque, ci siamo. Mulțumesc. Astăzi avem această discuție și prin votul de mâine vom uh, lăsa un text bun următorului Parlament și trialogului cu Comisia și Consiliul. Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, uh, rămân principale instrumente de investiții publice europene în perioada 2021-2027. În ciuda acestui fapt, reducerile bugetare prezentate de Comisie Uh, sunt inacceptabile pentru noi, Parlamentul European. Nu e un lux. Nu sunt niște resurse publice prost cheltuite. Politica regională sprijină crearea de locuri de muncă, competitivitatea între companii, creșterea economică, dezvoltarea durabilă, îmbunătățirea uh, nivelului de trai a cetățenilor în toate regiunile și orașele Uniunii Europene. Acestea sunt instrumentul esențial pentru a combate inegalitățile teritoriale și sociale trebuie să facem eforturi pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă, fie că e vorba de persoane, de teritorii, de orașe sau de comunități periferice. Așa a fost și cazul Greciei, a Portugaliei, Irlandei, așa a fost și în cazul Italiei după evenimentele seismice de anul trecut. Trebuie să asigurăm această siguranță la nivel teritorial. Mă gândesc la bunurile culturale, de pildă, însă în ultimii 10 ani de austeritate, S-au redus politicile de dezvoltare și investiții strategice masive pentru țările noastre. A fost uh, o reducere dramatică acestor investiții și în acel uh, context politica regională a căpătat o importanță din ce în ce mai mare. Fără politica regională, acele state care aveau întârzieri de dezvoltare ar fi uh, suferit o reducere și mai drastică a investițiilor publice. Deci, iată, suntem la nou regulament. Avem cinci priorități. În primul rând, o dezvoltare inovativă, inteligentă, inclusivă, o Europa mai ecologică, mai verde, cu emisii reduse de dioxid de carbon care să fie capabile să facă față provocărilor tranziției energetice, o Europa mai interconectată, cu o mobilitate mai bună a persoanelor, o Europa mai socială, mai inclusivă, care să uh, Uh, pună în acțiune pilonul de drepturi sociale pentru a avea uh, o altă structură a drepturilor cetățenești, o Europa mai apropiată de cetățeni. Trebuie să promovăm dezvoltarea durabilă și să integrăm orașele, zonele neurbane prin inițiative locale. Iată care sunt opțiunile pe care le-am ales noi pentru acest nou regulament pentru politica de coeziune și pentru FEDER avem o, stabil, o concentrare tematică care prevede pentru toate categoriile de uh, regiuni destinatare cel puțin 30% din resursele pentru obținerea obiectivelor de mediu. Am introdus elemente de flexibilitate pentru a le permite acelor regiuni care au nevoie de politici mai uh, speciale să le pună în practică. Am crescut cu 10% limita minimă pentru finanțarea uh, pentru zonele urbane, pentru marile orașe și în același timp am introdus o noutate absolută, un 5% destinat micilor comune, zonelor defavorizate, cum ar fi cele de la munte. Am introdus posibilitatea de a finanța programe de consolidare a administrației publice și am obținut, am reușit uh, să stabilim niște instrumente importante pentru a obține o flexibilitate în ceea ce privește cofinanțarea investițiilor uh, strategice de la fondurile structurale deci, pe scurt, eu cred că am făcut o treabă foarte bună și le mulțumesc din inimă tuturor colegilor care au contribuit la acest efort atât de important. Acum avem dezbaterea, vom avea votul deci am ajuns în această etapă. Deci azi discutăm și mâine votăm. Știu că mai rămân chestiuni deschise, mai ales cu privire la mediul înconjurător. E vorba de interese concrete care vizează vața cetățenilor. Să discutăm despre acestea, să mă adresez tuturor colegilor. Haideți să votăm, uh, să avem un vot compact, să-i permitem astfel următorului Parlament să aibă un instrument uh, inovator care să genereze creștere economică și dezvoltare. Vă mulțumesc. Acum, în numele Comisiei Europene, îi dau cuvântul doamnei comisar Vera Iurova. Stimate domnule președinte, stimați deputați, votul de mâine este un nou jalon în negocierile post-2020 al managementului partajat al fondurilor europene și al regulamentului despre FEDER și fondul de coeziune. Acesta va fi un instrument esențial pentru inovare, combaterea schimbărilor climatice, pentru conectivitate și o infrastructură socială. În numele Comisiei Europene aș dori să mulțumesc raportorului, domnul Coțolino, dar și celorlalți uh, deputați în Parlamentul European din Comisia Regii și din celelalte comisii pentru eficiența și calitatea acestei munci într-o perioadă atât de scurtă de timp. Nu putem decât să regretăm că alegerile din mai sunt atât de aproape. Dar în ciuda acestui efort mare, calendarul primei uh, lecturi nu va permite trilogurilor să înceapă în timpul mandatului acestui Parlament. Dacă ne uităm la raportul Regii, Comisia salută eforturile de a rădăcina mai puternic politicile în realitatea teritorială a fiecărei regiuni și de a se asigura că nicio regiune nu rămâne pe din afară. Cu toate acestea, chiar dacă suntem de acord cu obiectivele, nu ne punem tot timpul de acord pe cele mai bune instrumente pentru a le obține. Și aș vrea să vă vorbesc despre două aspecte care sunt concentrarea tematică și um, amploarea susținerii. Concentrarea resurselor pe un număr limitat de priorități, cum ar fi o concentrare tematică, este o, un principiu important care de fapt evită ca fondurile să fie distribuite prea uh, diluat. Aceasta este și ideea concentrării tematice și trebuie să fie menținută iar politica noastră trebuie să poată ghida investițiile către o Europa mai verde și mai inteligentă. Cerințele de concentrare la nivel național nu înseamnă mai multă centralizare, ci din contră, trebuie să permită o flexibilitate sporită pentru a crea praguri de concentrare regională. Unele regiuni ar putea să compenseze astfel ceea ce le lipsește. Relațiile dintre regiuni și dintre partenerii locali trebuie să se bazeze pe încredere și dialog uh, deschis și dacă se întâmplă așa, am putea să ne atingem obiectivele foarte repede. În ceea ce privește aceste obiective, noi dorim uh, o viziune clară prin uh, obiective foarte ample, printr-o Europa mai verde, mai bine conectată, dar și mai socială. Obiectivele specifice, care sunt la al doilea nivel, cum ar veni, nu sunt menite să ofere un manual exhaustiv al acțiunilor eligibile, ci mai degrabă să indice scopul acestor măsuri. Acesta este un pas de îndepărtare către o orientare bazată pe rezultat, plecând de la una bazată pe acțiuni. Din păcate însă nu am reușit să ne înțelegem pe acest aspect. Dacă redefinim conținutul obiectivelor specifice, așa cum a fost uh, propus de către Parlament, mai ales în legătura broadbandului, bandei largi uh, sau resurselor naturale, turismului și sportului, aceasta ar avea consecințe semnificative pe politici, ar dilua concentrarea tematică și ar încuraja proiectele și investițiile sectoriale, mai degrabă decât o abordare integrată bazată pe strategii teritoriale. Comisia a propus să se excludă de la finanțare anumite aspecte, care au fost evaluate ca având un impact scăzut și o valoare adăugată scăzută, cum ar fi, de exemplu, unele investiții care nu s-au dovedit uh, pozitive, prevenire, prevenind astfel nerealizarea uh, obiectivelor noastre de mediu, cum ar fi investițiile, de exemplu, în industriile care se bazează pe energie fosilă. Trebuie să se evalueze și eficiența acestor investiții. Comisia dorește să sublinieze că toate prevederile care sunt legate de, de prevederile din uh, Pactul de Stabilitate și de Creștere n-ar trebui să interfereze cu legislația sectorală, sectorială. Trebuie să se reglementeze în continuare legătura cu guvernanța economică prin principiul de condiționalitate macroeconomică. Eu mă bucur oricum de colaborarea și dezbaterea fructoasă cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Dragi colegi, acum o să ascultăm reprezentanții comisiilor buget, control bugetar, envi, transport, agricultură, Comisia pentru Cultură și Educație și după aceea vom asculta vorbitorii în numele grupurilor politice. La început aș dori să-i dau cuvântul în numele Comisiei pentru Bugete, domnul Ion Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Am ascultat uh, cu atenție cuvintele dumneavoastră. Am ascultat criticile aduse amendamentelor depuse la Parlamentul European. E interesant să începi o dezbatere în felul acesta. Cu siguranță ne vom distra bine. Vreau să spun că Parlamentul a fost de acord cu Comisia în ceea ce privește simplificarea procedurilor și uh, scăderea numărului de obiective, stabilirea unor obiective mai transparente, mai clare, dar Parlamentul uh, nu e neapărat de acord cu uh, Comisia când vine vorba despre enumerarea, spre exemplu, a unor obiective uh, individuale. Deci, Parlamentul are o poziție diferită când vine vorba despre excluderea anumitor grupuri de investiții. Uh, Um, și, dar în ceea ce privește perspectiva financiară a acestui fond, ni se pare că este una potrivită. Totuși, modificările trebuie să fie aduse acestor propuneri. Mulțumim în numele cont, domnul Von. Mulțumesc, aș vrea să-i mulțumesc raportorului și, de asemenea, să vă spun că federul va rămâne în continuare unul din principalele instrumente de investiții în UE. În următorul CFM va reprezenta cam 25% din bugetul Uniunii. Deci pentru Comisia de Control Bugetar e esențial să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți cum trebuie, eficient și eficace, însă în același timp uh, ne dăm seama că e un fond important, de aceea salutăm majoritatea propunerilor făcute de raportor și de comisie. Salut mai ales propunerea de a aloca un procent pentru zonele rurale E prima oară când se propune așa ceva și știm că în trecut zonele rurale s-au simțit lăsate pe din afară de finanțarea de la politica de coeziune. Aș vrea de asemenea să vă spun că mă dezamăgește faptul că pe viitor țara Galilor s-ar putea să nu mai beneficieze de fonduri structurale. Am fost un beneficiar net și uh, E păcat să știm că pe viitor nu vom mai beneficia de aceste fonduri. FEDER este o sursă importantă de finanțare. Chiar dacă Marea Britanie părăsește UE, sper să nu părăsească, însă eu sper că acest fond FEDER să fie în continuare un fond de succes și sper ca Parlamentul European să se lupte și pe viitor pentru Fondul European de Dezvoltare Regională. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Acum, în numele Comisiei Envi, are cuvântul doamna Conejna. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Permiteți-mi, vă rog, să iau cuvântul în numele comisiei mele. Suntem de acord că trebuie să avem mai multe resurse pentru infrastructuri în statele membre pentru ca să poată să își îndeplinească obiectivele în domeniul deșeurilor al schimbărilor climatice. Fondurile de coeziune sunt esențiale în acest sens și în foarte multe țări aceste resurse reprezintă cam 50% din investițiile publice. Fără acest fond, statele membre nu vor putea să introducă modernizarea. Sunt foarte dezamăgită pentru că Comisia Regii nu a respectat decizia Comisiei Envi de a uh, schimba obiectivele multimodale de la 3 la obiectivul 2 Pen, din cauza schimbărilor climatice trebuie să scădem emisiile din uh, transport cât se poate de repede și de aceea trebuie să disponibilizăm fonduri pentru a avea vehicule cu emisii scăzute în aceste fonduri. Trebuie să um, combatem și seceta, inundațiile și poluarea în orașe. Mai sunt multe de făcut și ne bucurăm de ce va urma. Dziękuję. Vă mulțumesc foarte mult, iar acum în numele Comisiei TRAN are cuvântul doamna Revodalon Bunfoa. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Revizuirea acestui fond este o miză majoră pentru teritoriile noastre, pentru finanțarea proiectelor benefice. Fondul acesta trebuie să fie gestionat eficient, să fie aproape de cetățeni, regiunile trebuie să fie pe prim plan, în prim plan și, de asemenea, colectivitățile la rândul lor, colectivitățile locale. Și asta în special când vine vorba de transporturi. În calitate de reprezentant al Comisiei TRAN vreau să revin asupra subiectului legat de uh, excluderea achizițiilor de trenuri sau uh, uh, avioane din acest fond. Uh, consider că investițiile în mobilitatea durabilă merg mână în mână cu obiectivele noastre de dezvoltare durabilă. Trebuie să le permitem uh, colectivităților să, să investească în infrastructura de transport în funcție de uh, nevoile, dar și obiectivele și dorințele uh, europene. Familia mea politică a depus uh, o serie de amendamente pentru a permite, care cer, de fapt, uh, investiții în vechile instalații aeroportuare, atâta timp cât aceste investiții, bineînțeles, respectă uh, obiectivele climatice. Domnul președinte, întrerupe, mulțumesc. Vreau să vă spun că voi fi foarte strict cu timpul de vorbire. Deja suntem în întârziere și la 12 și jumătate avem programată o sesiune de vot. În numele Agri urmează domnul Nicholson, dacă este în sală, dar nu îl văd în sală. Prin urmare, în numele cult urmează domnul Zroievski. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă reamintesc un lucru, în primul rând, ceea ce s-a întâmplat la începutul acestui mandat. Atunci politica de coeziune poate că nu era criticată, însă era cumva pusă sub semnul întrebării în lector cu existența sau obiectivele, eficacitatea acestea. Și mi reamintesc în domeniul culturii, deci când am fost ministru al culturii în uh, Polonia, am lansat o, un mare număr de proiecte datorită fondurilor europene, cu un impact foarte pozitiv și asta a creat și invidia unora. Uh, am reușit chiar să facem multe atunci. În ziua de astăzi, politica de coeziune e protejată, e... are baze solide și asta contează cel mai mult, aduce o plus valoare. Și le dau dreptate tuturor celor care s-au luptat pentru ca politica de coeziune să se mențină. Mă gândesc la domnul Olbrich, la doamna Hübner. Vocea lor s-a făcut ascultată pentru a apăra politica de coeziune și pentru a o consolida. Și în momentul de față trebuie raționalizate obiectivele, trebuie să avem mai multă coerență în ceea ce privește exigențele față de autoritățile fiscale, da, trebuie corectate unele lucruri, însă, în general, textul e bun și aduce un rezultat pozitiv. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Acum trecem la vorbitorii numele grupurilor politice. Vom începe cu domnul Valcarcel Siso de la PPE. Aveți cuvântul, domnule Valcarcel. Mulțumesc, domnule președinte. Mâine vom vota în prima lectură poziția Parlamentului European în legătură cu FEDER și cu Fondul de Coeziune. Datorită muncii din ultimele luni, Parlamentul a reușit să îmbogățească și să amelioreze propunerea inițială a Comisiei. Noi vrem ca fondul FEDER și fondul de coeziune să financeze um, asistență, uh, asistența în caz de incendii, um, inundații, cu tremure, deoarece solidaritatea europeană trebuie să se facă simțită acolo unde are loc dezastru, respectiv. Banii trebuie să ajungă la timp. Am reușit să oglindim revendicările regiunilor noastre periferice și ultraperiferice. Am fost uh, în stare să introducem problema depopulării, care e esențială pentru țări precum Spania. Vrem să frenăm exodul rural, dar pentru asta trebuie să stimulăm dezvoltarea micilor uh, comune și sate. Uh, de aceea e bine că avem acum resurse FEDER pentru a stimula dezvoltarea zonelor care au un dezavantaj uh, geografic. Și prin munca comună am reușit să avem uh, printre prioritățile noastre combaterea um, îmbătrânirii populației și a depopulării. Mă gândesc de asemenea ce s-a făcut în ceea ce privește um, economia ecologică. Deci trebuie să ajungem la o primăvară demografică, să depășim iarna actuală, să pentru asta trebuie să punem la oaltă resursele. Cei care vor să-și construiască viața la țară trebuie să aibă posibilitatea de a o face. Prioritățile sunt clare. Facilități pentru investiții, capacitare digitală, mai bune servicii publice și asistență pentru maternitate. Sunt ferm convins că dacă astăzi noi mizăm pentru o Europa rurală, mâine vom avea uh, motive de bucurie. De asemenea, mă bucur că noi consolidăm un sistem de bunăstare bazat pe libertate, șanse și egalitatea tuturor familiilor, indiferent de locul unde locuiesc acestea. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Valcarsel! Vă reamintesc că este o dezbatere interesantă. Văd că avem și mulți vizitatori la tribună astăzi. Acum, în numele grupului SND, domnul Boștinaru. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Mulțumesc, domnule comisar, doamnă, domnule președinte, domnule comisar. Aș vrea să-l felicit pe domnul Cozolino pentru cooperarea excelentă și munca la raportul său. a fost raportor la Fondul de Coeziune,